exista, nu vor exista intervenții la cerere și nu vor fi acceptate nici cartonașe albastre. Begrüße zunächst die Kommission, die Salut, salut um, alături de noi Comisia Europeană, care este reprezentată de toți membrii colegiului, cu excepția domnului uh, Oettinger, un lucru potrivit pentru această situație. Pentru uh, numele propunerii făcute are cuvântul domnul Zani. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele zile, citind uh, comentariile și declarațiile multor colegi, am avut impresia că toată lumea era foarte iritată de această situație jenantă cu privire la noul ales președinte Juncker. De aceea sper că va exista foarte multă susținere pentru această moțiune, moțiune de cenzură. Însă, din păcate, situația va fi diferită, pentru că uh, s-a arătat în decursul timpului că această acasă. Acest Parlament este un templu al uh, ipocriziei. Uh, grupul GUE a spus că nu a realizat că s-a uh, celebrat uh, căderea zidului Berlinului după 25 de ani și a trebuit să cooperăm cu acești uh, oameni nu acceptăm uh, uh, lecții uh, de la nimeni, însă am văzut în ultimile luni care este înțelegerea democrației în acest Parlament. Avem un punct de vedere diferit și suntem mândri de acest lucru. Vrem să fim parte din coaliția care dorește să schimbe Europa. Nu putem să stăm deoparte într-o poziție defensivă. Această alegere a fost adoptată de uh, liberal după înfrângerea în alegeri uh, însă există tradiții pro-europene și de-a lungul uh, timpului uh, domnul Juncker a arătat că este antiteza idealului european. Domnul Pitela a spus recent că dorește explicații de la domnul Juncker Uh, domnule Juncker, sunt, uh, domnule Pitela, sunteți mulțumit că nu s-a dat un răspuns din partea domnului Juncker uh, pentru că Domnule Pitela, v-ați întrebat dacă domnul Juncker este de partea cetățenilor sau de partea evazioniștilor fiscali? Domnul Juncker nu este de partea cetățenilor europeni ca prim-ministru al Luxemburgului a uh, furat pur și simplu uh, bani foarte mulți prin evaziune fiscală. Acest lucru nu este în interesul uh, cetățenilor europeni. Noi apărăm cetățenii, dar nu putem să îi apărăm pe prietenii domnului Juncker. Domnule Juncker, sunteți imaginea cea mai rea a acestei Europe și atunci uh, când uh, ați uh, prezidat Eurogrupul, au fost politici care au eșuat. De fapt, s-au furat milioane din venituri pentru acesta. Dacă ați avea demnitate, ați demisiona. Nu meritați să îi reprezentați pe cetățenii europeni. Și există semnale că Europa vrea să se schimbe. Trebuie să demonstrăm că Parlamentul este singura instituție cu o susținere legitimă dată uh, cetățenilor. Trebuie să apărăm uh, cetățenii, interesele acestora și nu interesele multinaționalelor și al marilor bănci. Vă mulțumesc! Das Wort hat jetzt äh, în numele Comisiei are cuvântul, în primul rând, domnul Juncker, vă rog. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în primul rând, permiteți-mi să-mi cer scuză pentru că nu am putut participa de la începutul acestei dezbateri. Nu este vorba de lipsă de politețe, ci între Savern și Strasburg traficul este puțin îngreunat și îmi cer scuză pentru lipsa mea. În ceea ce privește propunerea primind o moțiune de cenzură, cu ocazia ultimei ședințe plenare care a avut loc la, la Bruxelles, am venit în fața Parlamentului European și am ținut uh, declarațiile necesare. Desigur, putem uh, relua anumite dezbateri uh, parlamentare și pe data de 13, uh, ceea ce am spus pe data de 13 noiembrie, este un uh, lucru care rămâne constant și acum. Atrag atenția tuturor colegilor că, din punctul meu de vedere, interacțiunea între dispozițiile legale naționale uh, divergente duc la situații extreme uneori, și la o subimpozitare a societăților europene. Dar asta nu înseamnă, asta nu reflectă consensul etic și moral pe care îl numesc eu așa, care ar trebui să fie evitat pe viitor. Pentru că problema nu ține doar de Luxemburg ci țină de întreaga Uniune Europeană, pentru că deciziile fiscale uh, anticipate se aplică în 22 de state europene. Deci, uh, tocmai de aceea am propus un număr de schimbări de comportament pe care ar trebui să le adoptăm. În timpul campaniei electorale, în discursul de investitură din 15 iulie, în discursul de investitură al uh, Comisiei din octombrie, am pledat pentru punerea în aplicare a unui sistem uh, care să fie de acum înainte un sistem comun de fiscalitate întreprinderilor uh, la nivel european. Și am adăugat că sunt în favoarea taxei pe tranzacțiile financiare, care nu mai ține de competența Comisiei, dar cum ne-am angajat într-un proces de cooperare consolidată cu statele membre, am pledat pentru introducerea unui sistem de schimburi automate uh, de informații între statele membre și în numele Europei am pledat asupra acestui uh, dosar în, uh, la ședința G20 din Brisbane. Am fost susținută de șef de stat și de guverne din Franța, din Republica Federală Germania, Spania, Italia și secretarul general al OCDE. Și în ciuda acestui sprijin a trebuit să constat că summitul G20 n-a vrut să includă pe lista de concluzii uh, Uh, trimiterea la schimbul automat de informații pentru că asta ar duce la o mai mare transparență a deciziilor de impozitare anticipate. Și aș vrea să vă reamintesc că atunci când am fost președinte al Uniunii Europene în 2005 uh, și președinte al Consiliului ECOFIN, le-am propus colegilor de la ECOFIN introducerea unui comitet fiscal care să aibă același uh, scop cu Comitetul Financiar și Economic, astfel încât să putem urmări punerea în aplicare a concluziilor uh, grupului de bună purtare pe care îl adoptasem în cursul președinției mele în 87, uh, în 97 și președinția italiană a repropus Consiliului ECOFIN și Consiliului European să introducă un comitet fiscal care să aibă același, uh, să fie pe același picior cu Comitetul Economic și Financiar. Cât despre moțiunea de cenzură cu care ne-a fost prezentată astăzi, își găsește locul în regulile interne, în regulamentul de procedură al acestui for, dar aș fi preferat uh, să fi fost așteptat să uh, mă exprim, uh, să am un discurs introductiv în fața acestui for. Și știind identitatea autorului acestei moțiuni, mă întreb care este sensul mai ascuns al acestei moțiuni. Uh, eu o să vă răspund de fiecare dată când uh, Parlamentul o să-mi ceară la întrebările adresate, dar uh, am senzația că intenția autorilor acestei moțiuni nu este uh, cea pe care au exprimat-o. Pentru că eu nu sunt prieten cu uh, Marele Capital și uh, știu că au existat uh, multe probleme uh, și uh, mulți din companii, din corporații au râs în secunda în care am fost acuzat de așa ceva. Moțiunea se adresează practic întregii comisii și am senzația că totuși eu sunt singurul care este interogat. Și atunci am spus în fața acestui Parlament, pe data de 15 iulie, dacă vreodată uh, Parlamentul retrage încrederea acordată unui membru al Comisiei, acest membru al Comisiei va fi invitat de președintele Comisiei să demisioneze. Dacă vreți să plec, spuneți-mi și o să plec. Vă mulțumesc, domnule Juncker. Și trecem acum la dezbatere. Numele PP-ului are cuvântul președintele, președintele acestea, domnul Weber. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, dragi colegi, pe VONT am avut deja o dezbatere cuprinzătoare la ultima ședință plenară din Bruxelles. Domnul Jean-Claude Juncker ne-a făcut propuneri concrete despre cum putem controla această problemă în Europa. Noi ne dorim corectitudine fiscală, ne dorim ca să punem capăt acestei practici de evitare a taxelor de către marile corporații, avem nevoie de propuneri concrete din partea Comisiei Europene în acest sens. Aceasta este și intenția Comisiei Europene și Comisia Europeană este sprijinită de noi. Grupul nostru politic va respinge această moțiune de cenzură uh, joi. Cred că prezența Comisiei Europene astăzi este un uh, semn, un mesaj puternic că dorește să treacă la muncă și îi sprijinim din acest punct de vedere. Dragi colegi, dragi colegi, le Pen și ceilalți care au semnat această moțiune de cenzură probabil se vor bucura de atenția în mass media din următoarele minute, însă vă atrag atenția că deputații au aceleași drepturi în Parlamentul European niciodată, din păcate, colegii noștri nu au atitudine constructivă. Întotdeauna participă doar la propunerile care nu ajută cu nimic. Și, sincer să fiu, cu ocazia discuției de astăzi, mă gândesc mă gândesc la tema discuției noastre de astăzi. Este lumea ideală pentru doamna Le Pen și pentru domnul Faraj. Discutăm despre aspecte fiscale. Și din acest punct de vedere, nici un, uh, niciun membru al Comisiei nu are un cuvânt de, de spus, niciun birocrat de la Bruxelles are un cuvânt de spus, ci uh, aspectele fiscale sunt decise de fiecare stat membru în parte, așa cum își doresc colegii noștri din uh, dreapta. Și mă întreb de ce nu reușim, de ce n-am reușit până acum să rezolvăm această problemă, dacă în această lume în care trăiesc, ideală în care trăiesc, uh, trăiește domnul Fara și doamna Le Pen, nu a reușit să, să rezolve această problemă. Deci, dragi colegi, nu Europa este de vină pentru că nu am reușit să controlăm această problemă. Nu Europa este de vină pentru că nu se plătesc impozite în statele membre. Statele membre sunt de, viz, de, de vină pentru că acolo nu se plătesc impozite. Și discutăm astăzi despre cei care au inițiat această moțiune de, de, de cenzură, grupul politic FDD. Haideți să analizăm de aproape acest grup politic. Domnul Zani, este, care ne-a prezentat această inițiativă asta, a spus noi suntem Europa. Și eu mă întreb cine suntem noi. Haideți să vedem ce se întâmplă în grupul politic FDD. Uh, oamenii domnului Pepe uh, Grilio spune că avem nevoie de solidaritate mai mare în ceea ce privește imigrația, dar domnul Farage dorește să-i arunce afară pe românii din uh, Regatul Unit. Există alții în acest grup politic care spune că avem nevoie de o egalitate de drepturi între statele din uh, vestul Europei și cele din est. În același timp, doamna Le Pen spune că nu-și dorește o solidaritate în Europa pe acest continent. Domnule Țani, foarte mulți din colegii dumneavoastră au uh, un limbaj împotriva evreilor, împotriva tuturor alogenilor și dumneavoastră ne spuneți că aceasta este noua Europa Dragi colegi, nu sunteți noua Europa, sunteți vechea Europa. Domnule președinte, aștept cu nerăbdare ziua de joi, aștept cu nerăbdare votul, pentru că în urma acestui vot cred că Comisia va putea să-și desfășoare în continuare activitatea. Joi vom vota pe marginea succesului uh, populiștilor de dreapta. Eu nu cred că ne dorim uh, populiști de dreapta în Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului politic al social-democraților, are cuvântul domnul Pitala, președintele acestui grup. Domnule președinte, cred că este oarecum uh, ireal justificarea unei astfel de moțiuni de cenzură. În loc să se explice motivele pentru care a fost uh, depusă, e vorba doar de o listă de insulte împotriva unor politicieni, a unor membri ai Parlamentului, ca și cum ar putea să decidă individual sau uh, ei singuri asupra acestei uh, moțiuni. Uh, în mod uh, normal nu reacționez la astfel de insulte. Pentru că cei care uh, scuipă în aer, uh, la un moment dat uh, pot să fie ei înșiși mânjiți de uh, acest lucru. Dacă acuzați uh, acest parlament, aici sunt sute de uh, euro Uh, deputați. Sunt oameni care au păreri diferite, desigur, însă întotdeauna au respectat și uh, au uh, uh, fost uh, pentru prestigiul Parlamentului uh, European. Parlamentul European este direct ales și suntem aici reprezentând milioane de cetățeni. Totuși, cu votul acesta asupra unei moțiuni de cenzură, cred că ar trebui în primul rând să fiți politicoși, pentru că prima regulă este curtoazia. Nu am uh, reacționat uh, atunci când am fost atacat personal și grupul meu. Nu sunteți politicoși. Așa încât cu votul de astăzi Uh, Parlamentul va intra în istorie. Nu cred că s-a mai întâmplat ca un uh, organism să, executiv uh, să fie pus sub semnul întrebării la scurtă vreme după ce a fost după ce a depus jurământul de credință. Ce ar trebui să facem? Să uh, concediem uh, toată comisia? Uh, Uh, atunci proiectul celor 300 de miliarde de euro s-ar duce pe apa sâmbetei în loc să combatem uh, criza și să creăm uh, locuri de muncă, ar trebui să începem negocierile cu statele membre pentru a numi noi membri ai Comisiei ar dura luni până s-ar crea un nou colegiu uh, de comisar și în această perioadă societatea europeană s-ar prăbuși pentru că n-ar exista niciun răspuns din partea noastră, șomajul ar crește, uh, economiile ar fi pradă deflației. Asta doriți? Asta vă doriți? doriți uh, să vedeți un marasm economic, o lipsă de reacție? Nu, nu suntem de acord cu acest lucru. Așa încât, dragi colegi, dragi comisari, Uh, trebuie să vă temeți doar de respingerea de către cetățeni, pentru că dacă nu facem nimic cu criza, atunci cu toții vom merge acasă. Așa încât hai să lansăm acest proiect de investiții, să luptăm împotriva evaziunii fiscale și împotriva practicilor acelor multinaționale care evită uh, taxele cu complicitatea unor guverne. E o chestiune foarte serioasă. Uh, am cerut uh, cu două săptămâni în urmă garanții că totul se va face pentru garantarea uh, sistemului nostru fiscal. Domnule președinte, nu v-am dat o încredere orbească. Am votat pentru dumneavoastră bazându-ne pe propunerile pe care le-ați făcut și suntem foarte atenți la uh, ceea ce faceți. Nu suntem naivi și nu așteptăm uh, să ne spună uh, ziarele uh, ce se întâmplă. Uh, însă noi ne facem temele. Dacă vă uitați la raportul Parlamentului European, uh, au fost uh, propuneri practice acolo care să uh, vegheze ca lucrurile să se materializeze. Comisia Econ va urmări foarte atent acest lucru. Trebuie să combatem evaziunea fiscală, însă trebuie să asigurăm condițiile pentru ca guvernele să poată să lucreze. Uh, sigur, Comisia trebuie și ea să lucreze în interesul cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! În numele grupului ECR are cuvântul domnul Legutco. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vorbesc despre virtuțile sau uh, viciile personale ale autorilor uh, acestei moțiuni, pentru că nu-i cunosc. Nu o să vorbesc nici despre intențiile lor, pentru că nu mă interesează intențiile. O să vorbesc despre problema Juncker. Pentru că există o asemenea problemă Juncker. Domnule președinte Juncker, haideți să recunoaștem, n-ați avut un început prea uh, strălucit și mai mult nu sunt prea mulțumit de ceea ce ați spus ultima oară și nu sunt nici pe deplin convins de ceea ce ați spus astăzi. Cred că nu mi-a dat în niciun fel senzația că v-ar mustra conștiința în vreun fel. Uh, iertați-mă că spun asta. E un lucru rar, într-adevăr, la politicieni, dar cred că un lucru trebuie să fie clar. Avem nevoie de informații de pline în ceea ce privește acordurile speciale de fiscalizare și de toate ramificațiile acestora. Și când am spus noi avem nevoie, noi înseamnă popoarele europene, oamenii din Europa care au fost vizați de aceste uh, acorduri. Chiar și țara mea, care a pierdut miliarde de euro ca urmare a ingeniozității lipsită de etică a liderilor din Luxemburg. Și asta nu e un subiect minor. Când spun noi, mă refer și la deputați, la majoritatea deputaților care v-au votat, nu cu mult timp în urmă. Bravo dumneavoastră, domnule Juncker! Orice ați face ca președinte al Comisiei, umbra acestui scandal o să vă urmeze și numele noastră o să fie legat de acest scandal până când se rezolvă problema fără niciun dubiu. Și cine ar trebui să facă ancheta și să dea explicații? Autoritățile din Luxemburg, în special Uh, foruri internaționale independente, cum ar fi OCDE, dar mm, nu prea mă simt foarte confortabil cu o comisie europeană condusă de dumneavoastră care să ancheteze cazul. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, dar eu țin mult la uh, principiul uh, latinesc că nimeni nu trebuie să judece propriul caz. Cred că vechiul principiu roman este unul sacru și nu putem să-l încălcăm decât dacă vrem să ne facem de râs. Complet de neacceptat este să profitați de ocazie ca să mergeți mai departe cu planul de armonizare a impozitelor, nu acum, nu sub acest pretext, nu având în vedere halul în care se găsește Uniunea Europeană acum și nu cu o comisie condusă de dumneavoastră. Asta cu siguranță nu. Mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele grupului politic al liberal are cuvântul președintele domnul Fahofstadt. Domnule președinte, uh personal, cred că nu trebuie să vorbim prea mult despre această moțiune. De ce? Cred că toată lumea poate să uh, simtă, chiar și cel care a vorbit în numele ECR-ului, își dă seama că nu e vorba decât de un joculeț pe care îl joacă cele două grupuri, FDD-ul al domnului Farage și uh, gruparea uh, doamnei Le Pen înțeleg uh, acest joc. Jocul este normal în politică, aș putea să spun, însă uh, pe baza unei logici pervertite, pentru că uh, logica acestei emoțiuni este pervertită. Ceea ce Uh, vor este să uh, ne pronunțăm înaintea investigației Comisiei și Parlamentului și asta nu este o dovadă de seriozitate. Venim acum cu o moțiune în momentul în care cerem Comisiei să analizeze lucrurile și când ne aflăm uh, înainte de înființarea de instituirea unei comisii parlamentare. Nu e o prostie să încep cu moțiunea de cenzură înainte măcar de a fi început să anchetezi, să faci o investigație. Trebuie să vă spun, domnule președinte, că singurul lucru interesant despre moțiune nu este conținutul său, ci faptul că uh, în sfârșit domnul Farage uh, și doamna Le Pen își dezvăluie relația ascunsă. Uh, asta este lucru interesant despre această moțiune. Există o relație între ei. Uh, ei uh, urmează aceeași strategie populistă și uh, acest lucru este o dovadă a faptului că UKIP-ul este rasist, xenofob, nu s-a terminat și islamofobic. Și uh, nu sunt cuvintele mele, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele uh, întemeitorului UKIP, domnul Alan Scott însuși. Deci, după părerea mea, ă, ă, grupul dumneavoastră și spun acest lucru și domnului Zani, nu este interesat să clarifice sau să, să, să rezolve problema evaziunii fiscale. De fapt, domnul Zani ă, ne arată cu degetul, da, faceți curățenie în propria acasă, domnule Țani. Domnul Farage este cel uh, care uh, este la originea unor uh, aranjamente fiscale în Isle of Man. Și spuneți acest lucru și doamnei Le Pen pentru că furia doamnei Le Pen se va revărsa asupra acestei uh, instituții și ea este cea care împrumută bani de la băncile rusești pentru a-și uh, finanța politica. Nimeni altcineva nu o face. Nimeni. Dar s-a spus uh, deja, uh, doamna Le Pen și, doamna, și domnul Farage sunt împotriva Europei și nu în felul acesta uh, o să uh, ne bucurăm de încredere. Deci concluzia mea este hai să ne întoarcem la treabă și să votăm joi împotriva acestei moțiuni stupide. Mulțumesc! Uh. Vă rog. Domnule președinte, considerați că acest uh, discurs dezgustător contribuie cu ceva la credibilitatea Parlamentului European sau nu? Okay. Das Wort hat jetzt... Are cuvântul acum doamna Țimar, președinta Stângii Unite Europene. Vă rog. Stimate colegi, stimați colegi, stimate domnule Juncker, critica noastră adresată dumneavoastră există în continuare. Este o critică pe care am exprimat-o deja la, din primul moment în care ați apărut în fața grupului nostru politic. Deja de pe atunci vă spusesem cât de problematică este situația Luxemburgului, ținând cont de faptul că este acuzat de a fi un paradis uh, fiscal și este problematica dumneavoastră să încercați să ajungem la o situație de echitate fiscală în Uniunea Europeană. Cunoșteam anumite documente de pe atunci și era vorba de, de companii care au fost consiliate doar de firma PricewaterCoopers. Este vorba de 340 de asemenea societăți comerciale pentru care au fost emise 548 de asemenea decizii fiscale anticipate. Și am spus imediat când am aflat despre aceste documente că Parlamentul European trebuie să poartă, poartă o dezbatere pe marginea acestei teme prin care să spunem foarte clar că progresul în Uniunea Europeană trebuie să înseamnă mai multă solidaritate um, ca bugetul european trebuie să fie unul, unul credibil care să sprijine această solidaritate. Și v-am întrebat care este poziția dumneavoastră față de această temă. Și uh, Grupul meu uh, politic, vă spun acest lucru foarte clar, este, a fost dezamăgit de discurs, discursul dumneavoastră din urmă cu 10 zile. Am așteptat din partea dumneavoastră declarații mai clare, am, ne-am așteptat să înțelegeți că nu este vorba de o critică personală adresată dumneavoastră, ci o critică adresată sistemului care poartă numele dumneavoastră, sistemului Juncker. Nu este vorba de dumneavoastră. Dumneavoastră ați afirmat acest lucru într-o propoziție uh, secundară. Între timp există 22 de state din Uniunea Europeană care dispun, în care există exact același sistem a deciziilor fiscale anticipate. Și l-ați amintit și pe domnul Verhofstadt și faptul că și dumnealui fusese un prim-ministru într-un stat unde exista o situație asemănătoare. Însă acest lucru nu vă permite să evitați răspunderea care vă revine în calitatea de președinte al Comisiei Europene, um, nu putem accepta că veți ancheta ceea ce s-a întâmplat în uh, Luxemburg. Și noi am uh, cerut să înainte o moțiune de cenzură, însă nu am reușit să obținem numărul de semnături necesare pentru că am spus de la bun început foarte clar că nu ne dorim să fim sprijiniți de tabăra de dreaptă, de, din dreapta, de tabăra uh, populistă. Uh, pentru că Europa pe care și-o doresc aceștia este o altă Europa. Prin această uh, propunere ne-ați cerut ca împreună cu dumneavoastră să schimbăm Uniunea Europeană, însă nu ne-ați spus în ce direcție ați dori să mergem. Acesta este punctul crucial. Acesta este punctul care deosebește cererea noastră trecută de cererea dumneavoastră, de ce vă doriți dumneavoastră. Și dumneavoastră, împreună cu domnul Farage și doamna Marine Le Pen, ați semnat această propunere și nu trebuie să vă mire uh, cum a fost primită propunerea dumneavoastră. Noi ne dorim într-adevăr, într-adevăr o schimbare, ne dorim o Uniune Europeană solid, solidară, însă atunci trebuie să luați o decizie despre membrii propri, propriului grup politic. Pentru noi, noi rămânem consecvenți, cerem și suntem dezamăgiți și noi de verzi, suntem dezamăgiți de socialdemocrați, datorită faptului că au ratat șansa pe care o aveau în urmă cu 10 zile să poartă o dezbatere deschisă cu noi și să avem o dezbatere deschisă despre ce fel de Europa ne dorim, despre ce fel de uh, fiscalitate în Europa ne dorim. Am ratat această șansă. Acum avem șansa măcar de a crea o comisie uh, de anchetă. Este mai mult este mai mult decât o comisie specială și aș dori să lansez tuturor un apel pentru care, tuturor celor care își doresc această schimbare, să sprijin această idee de creare a unei comisii de anchetă. Vă rog. Domnule președinte, în acest for am avut una din cele mai uh, grave acuzații care au fost aduse la adresa cuiva. 24 de parlamentari au fost numiți rasiști. Și nu-mi imaginez o insultă mai gravă. Asta încalcă regula 11 care spune că membrii acestui parlament se vor uh, trata cu respect și în conformitate cu principiile stabilite. Atunci când există o asemenea încălcare, domnule președinte, în uh, conformitate cu regulile 165-166, ar trebui să atrageți atenția respectivului deputat. Nu ați făcut acest lucru. De ce? Vă mulțumesc, domnule eurodeputat. Nu mă miră faptul că cunoașteți atât de bine aceste prevederi. Declarațiile domnului Verhofstadt au, reprezintă un citat al uh, întemeitorului uh, UKIP, prin care este descris partid, uh, partidul respectiv. Nu am auzit niciun nu l-a numit pe domnul Farage prin acest citat și în acest for este permis să cităm cele spuse de întemeitorul partidului dumneavoastră. Doamna Hans are cuvântul în numele verzilor. Vom continua după intervenția doamnei, doamnei Harms. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimate domnule Juncker, stimați comisari, Cred că este o dezbatere prea serioasă aceasta legată de LuxLeaks. Pentru a și îmi, îmi, îmi aduc aminte de discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții mișcării uh, stele din uh, Italia. Nu putem ignora uh, cele întâmplate. Cred că, într-adevăr, ne regăsim într-o situație dificilă din punctul de vedere a instituțiilor europene, pentru că publicarea acestor uh, documente a avut loc în momentul în care am do- ne-am dorit un nou start ne-am dorit un nou entuziasm pentru politica europeană de solidaritate și, într-adevăr, importanța LuxLeaks, acestor documente, se referă, are un impact și asupra funcționării Uniunii Europene, pentru că s-a creat din nou impresia că în Europa cel mai important principiu nu este solidaritatea, ci Într-adevăr, este vorba de încercarea statelor membre de a profita uh, pe spatele celorlalte state membre. Cum s-a ajuns în situația aceasta nu este clar, dar aceasta este percepția pe care au foarte mulți cetățeni, mai ales uh, cetățenii din uh, statele în care, în urma politicii de austeritate care a fost impusă în ultimii ani, s-a ajuns la o disfuncționalitate a statelor aparatului de stat, lucru care influențează până la urmă și situația întreprinderilor mici și mijlocii, de exemplu. Tocmai de aceea eu sunt convinsă că această dezbatere privind veniturile care revin, care li se cuvin uh, statelor pentru a-și servi cetățenii, este o, este o dezbatere foarte serioasă și dacă domnul uh, Țani consideră că eu și grupul meu politic am trecut în tabăra cap- marelui uh, capital, vă asigur că acest lucru nu este adevărat. Ne dorim ca situația să fie clarificată. Considerăm că acest lucru este posibil dacă renunțăm la acest act uh, aproape, care a devenit aproape un ritual. Uh, îmi doresc capul lui Jean-Claude Juncker pentru a putea continua după aceea cu situația complet uh, neschimbată. Din potrivă, noi suntem convinși că Jean-Claude Juncker, tocmai pentru că este europeanul care este, și dumnealui împreună cu comisia sa este, uh, poate să schimbe situația din Luxemburg, dar și din alte state, din țările de jos, din Austria și din alte state. Situație care a fost acceptată de toate, de toate guvernele, de toți șefii de guvern și de toți ministrii de finanțe. Avem nevoie însă de o clarificare a situației uh, serioase. De pe acum, de pe acum trebuie să ne pregătim uh, pentru a face față consecințele, a face față consecințelor uh, adecvate, trebuie să depășim blocajul când vine vorba de uh, impunerea bazei comune de impunere a, a societăților comerciale și domnule Juncker, fie veți, veți reuși să clarificați această situație și știu că nu sunteți dumneavoastră singur responsabil, însă fie veți reuși acest lucru prin prisma uh, spiritului european pe care doriți să-l aduceți în instituțiile europene, spre deosebire de predecesorul dumneavoastră, deci fie veți reuși să clarificați situația, situația fie ne așteaptă niște nori destul de negri. Și vă atrag atenția, nu este vorba de o problemă exclusivă a domnului Juncker, este vorba de succesul uh, viitoarei uh, Comisii Europene pentru că este foarte dificil să recâștigăm uh, încrederea cetățenilor și aceasta este, de fapt, cea mai importantă sarcină, domnule Juncker, să recâștigați încrederea cetățenilor. Vă mulțumesc. Domnul Cava. Thank you, Mr. President. Mr. President... Mulțumesc, domnule președinte. O să preiau ceea ce a spus colegul meu înainte uh, și uh, indiferent de ceea ce se spune în acest Parlament, există uh, o influență a ceea ce a spus domnul Ferhofstadt. Vă rog să analizați aceste reguli foarte atent. Există sugestii uh, foarte uh, serioase. Uh, este domnul Ferhofstadt anti-islamic? Uh, să-l întrebe pe domnul Bașir dacă este anti-islamic. Mulțumesc. Continuăm dezbaterea noastră. În numele grupului politic FTD are cuvântul domnul Wolf. Domnule președinte, domnule Juncker, este un scandal cât se poate de urât care nu va dispărea. Uh, bata înșelăciunii a, se, s-a întins asupra dumneavoastră și cu cât stați mai mult pe scaunul ăla, cu atât se întinde și mai departe către restul comisiei. Pata este profundă pentru că astăzi aici ați spus că nu sunteți prietenul firmelor mari dar sunteți liderul Luxemburgului și atunci ați fost liderul Luxemburgului și uh, Ă, atunci ați ajutat 240 de corporații să evite ă, impozitele prea mari. Dacă asta nu înseamnă să fii prieten, aș vrea să văd ce înseamnă să fii dușman. Ați, ă, în timpul uh, alegerilor ați spus că vreți să fiți solidari cu popoarele europene. Da, popoarele europene aflate la austeritate, aflate uh, cu un nivel al șomajului imens, uh, cu o sărăcie care se răspândește ca ciuma în Europa dar dumneavoastră v-ați asigurat că luxemburghezii uh, beneficiază de generozitatea dumneavoastră. Ați spus că sunt uh, uh, circunstanțe speciale, nu, care nu țin doar de dumneavoastră, dar n-am văzut ca alte țări să aibă 240 de companii care să plătească doar 1%. Vorbiți despre un comportament care trebuie să se schimbe, dar singura portare care trebuie să se schimbe ar trebui să fie a dumneavoastră. Uh, le-aș cerut altora să ne atace pentru că am spus adevărul. Care este solidaritatea atunci când ați uh, trecut Grecia prin uh, troică, având în vedere că multinaționalele trimiteau uh, fonduri prin Luxemburg? Care e solidaritatea când Italia are o rată a șomajului de 55% și Luxemburgul nu are nicio, niciun fel de șomaj? Unde este solidaritatea uh, când ați stat aici ați spus că aceste înțelegeri au fost făcute în numele europei. Uh, vreau să vă întreb, sunteți uh, păzitorii morali ai celor care v-au votat? Sunteți, veți fi văzuți ca cei care votează pentru ai lor sau o să i ascultați pe cei care v-au ales și care spun că din când în când trebuie să scăpăm de cei care nu au idealul european în care dumneavoastră spuneți că credeți? Are cuvântul doamna Le Pen. Monsieur... Domnule uh, Pitela, ați uitat uh, în viziunea noastră apocaliptică a cenzurii uh, Comisiei? Domnule Verhofstadt, nu ați uitat nimic din insultele și defăimările care uh, au uh, presărat uh, discursul dumneavoastră pentru că nu există cuvinte în limba franceză pentru a califica intervenția dumneavoastră. Uh, avem uh, o dovadă suplimentară că Luxemburgul uh, organizează o evaziune fiscală de mare amploare în Uniunea Europeană. Uh, s-au obținut rabaturi foarte mari la impozite, beneficiile sunt repatriate în Luxemburg prin diverse canale, fonduri care sunt sifonate în felul acesta. Cetățenii vor afla cu bucurie că, grație domnului Juncker, trebuie trebuie să plătească mai multe impozite uh, pentru a compensa aceste scurgeri de fonduri către uh, Luxemburg tehnici bazate pe localizarea artificială a brevetelor uh, combi, uh, permit multinaționalelor bogate să nu plătească practic niciun impozit în țările Uh, respective. Au fost uh, localizate uh, activități artificial desfășurate în Luxemburg. Sigur, TVA-ul este pus în discuție în Luxemburg când el ar trebui să fie rambursat țării de origine, țării beneficiarului. Acest lucru a permit uh, Luxemburgului să ofere un nivel de viață foarte ridicat uh, pentru uh, locuitorii săi, slujbe foarte bine plătite. Domnule Juncker, am vorbit de dumneavoastră în fața Senatului francez. Ni se reamintesc obligațiile de finanțe publice, însă grație regimului din Luxemburg, Um, acest lucru nu este posibil. Ați fost prim-ministru al Luxemburgului până în 2013. Ați creat această uh, rețea de evaziune fiscală la nivel uh, mare. Va fi foarte greu să um, desfacem ceea ce ați făcut. Uh, poate că am putea să vă numim un Al Capone Uh, și de aceea vom participa la această moțiune de cenzură și vom cere tuturor uh, să um, înlăture Comisia Juncker. Nu uităm uh, că PP-ul a fost cel care v-a făcut rege și dumneavoastră ați uh, devenit simbolul cupidității, uh, injustiției uh, în profitul celor mai mari. Bitte sehr, Herr Juncker, Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, e mare tentația să-i răspund doar doamnei Le Pen care mă, mă acoperă de tandrețe de fiecare dată când ia cuvântul în acest uh, hemiciclu. Dar, independent de asta, aș vrea să răspund la câteva elemente ale dezbaterii care au fost lansate. Am zis, doamna Timar, ați amintit un sistem Juncker și mă întreb ce vă dă acest drept, dumneavoastră și alți colegi care au atras atenția asupra faptului că sistemul pe care l-ați botezat cu numele meu este sistemul contradicțiilor uh, existente din punctul de vedere al legislațiilor fiscale din Europa. Deci, vă rog să nu numiți cu numele meu un sistem pe care nu eu l-am creat, ci care uh, s-a născut datorită contradicțiilor care există între statele membre ale Uniunii Europene. Am spus de nenumărate ori și v-am repetat că comisia pe care o conduc va lupta contra evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Am spus în uh, fața dumneavoastră, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, care sunt instrumentele pe care le vom avea pentru a ne asigura uh, că rezultatele neimpozitării nu mai pot apărea, pentru că ele nu se ridică la exigențele admise de etică și de morală. I-am cerut colegului Moscovici să elaboreze o directivă care să se asigură că între cele 28 de state membre, de acum înainte, va exista un schimb automat de informații în ceea ce privește deciziile fiscale anticipate. Am înțeles perfect că toate grupurile Sprijină această abordare. N-am auzit nici măcar o singură voce care să spună că nu trebuie să facem asta. Deci vreau să cred că în țările dumneavoastră, în partidele dumneavoastră, în parlamentele dumneavoastră naționale, aveți multă influență pentru a vă asigura că cele 28 de state membre vor însoți Comisia pe acest drum. Contez pe dumneavoastră, nu ajungeți să-mi lansați apeluri la etică. Uh, Trebuie să vă asigurați că în fiecare stat consensul există în jurul acestei idei uh, legate de schimbul automat de informații în ceea ce privește deciziile anticipate de impunere. Și am uh, văzut la Brisbane că atunci când am propus această regulă, care ar trebui să devină o regulă globală, că entuziasmul celorlalți a fost destul de reținut. Deci uh, trebuie să ne asigurăm că toți facem tot posibilul pentru a avea consens față de această idee. Am înțeles foarte bine că toate grupurile parlamentare toți deputații din acest for mă sprijină atunci când uh, solicit președinției italiene și președințiilor care vor urma să înființeze un grup fiscal la nivelul Consiliului de Ministri care să vegheze la aplicarea scrupuloasă a cerințelor care decurg din codul de bună conduită în ceea ce privește concurența fiscală neloială pe care l-am înființat în 87. Uh, și constat astăzi că toți deputații sunt de acord cu această idee, că ar trebui să avem un uh, comitet fiscal care să vegheze la bună aplicare a regulilor și care să însoțească propunerile Consili Consiliului de uh, Finanțe. Pledez pentru această armonizare fiscală, dar asta nu înseamnă că pledez împotriva concurenței fiscale, pentru că asta este o, o concurență bună atunci când este loială, dar trebuie să luptăm împotriva concurenței neloiale. Și împotriva ei va lupta comisia pe care o eh, prezidez. Nu-mi puneți la îndoială cuvântul. Vorbesc în fața Parlamentului European. Deci vorbesc în fața Parlamentului European atunci când mă angajez în numele Comisiei să fac ceea ce pentru noi este un element de bază al programului pe care l-am dezvoltat în fața dumneavoastră și pe baza căruia am fost ales vreau să mă țin de el și sunt convins că toți comisarii se vor ține de acest program și mă, mă voi asigura că toți cei care au investit comisia uh, pe care o prezidez vor ve- veghea ca programul comisiei să fie aplicat în principiu și în detaliu. Eu am un contract cu Parlamentul European. Am fost ales pe baza unui uh, program, unui program de investiții de 300 de miliarde uh, pe care am avut onoarea să vi-l prezint miercuri dimineață, am fost ales pe baza unor principii fundamentale legate de funcționarea democrației europene, am fost ales pe baza unor reguli fiscale pe care intenționez să le pun în aplicare și aș vrea ca toți cei care se pricep uh, pentru că sunt destui uh, miniștri și foști miniștri și foști deputați uh, aici să mă ajute în această abordare. Și vă rog foarte solemn să încetați cu uh, jignirile. Eu pot să fiu uh, jignit, însă unii de aici uh, nu mai pot fi jigniți eu pot fi jignit în continuare, însă vă asigur că o să-mi respect uh, cuvântul pe care l-am dat în fața Parlamentului European. Vă mulțumesc. Dezbaterea este închisă. Votarea va avea loc joi la, uh, la prânz și continuăm cu ordinea de zi.